Alors, je pense qu'on va commencer. Euh, donc, on est au point... Suntem la punctul 7, drepturile omului și democrație în lume și politicile UE în legătură cu raportul anual pe 2018. Ne continuăm lucrările deci, la raportul anual cu privire la situația drepturilor omului și a democrației în 2018. Prezentarea proiectului de raport s-a făcut la ultima noastră ședință din octombrie. Raportul prezintă o privire de exemplu a situației și dificultățile în, în acest domeniu al drepturilor omului și democrațiilor și pe baza concluziilor din raportul UE se fac recomandări pentru a ști care ar trebui să fie politica externă UE pentru ca aceasta să fie mai eficace și să permită să promoveze și să protejeze drepturile omului în lume. Astăzi vom discuta despre amendamentele la acest raport. Am primit uh, 487 de amendamente deocamdată. Acestea sunt disponibile în versiune original și Comisia FAM a depus un aviz sub formă de scrisoare care prezintă sugestii care trebuie să fie incluse în raport. Votul în afet e programat pentru data de 4 decembrie, deci nu peste mult timp, și raportul va fi după aceea prezentat în plen în luna ianuarie raportul anual al Comisiei AFET cu privire la punerea aplicarea politicii externe și de securitate comune ar trebui de asemenea să se adopte în plen. Îi voi da cuvântul acum doamnei Isabel Wisler, care ne va spune care este părerea în legătură cu amendamentele primite și în legătură cu modul în care acestea pot fi incluse în raport. Dragi colegi, în primul rând, uh, vreau să vă mulțumesc pentru cele 487 de amendamente înaintate. Cred că voi reuși să găsesc uh, amendamente de compromis uh, satisfăcătoare pentru toată lumea. Însă, cu toți ar trebui să știm că pentru a avea un raport care să fie înțeles, acesta trebuie să fie destul de scurt. Multe amendamente se refereau la drepturile persoanelor indigene sau ale celor care apără drepturilor persoanelor cu handicap sau ale minorităților religioase. Eu voi încerca să configurez noi compromisuri. Unele amendamente propun noi subtituri pentru anumite domenii. Eu sunt cam reticent în această privință. Cred că ar trebui să încercăm nu să arătăm Um, anumite minorități, ci să ne menținim la toate. Mă gândesc la 347 de pildă și la 475 de pildă. Însă sunt multe amendamente, printre care în legătură cu persoanele din categoria LGTBI, care cu siguranță vor fi incluse în amendamentele de compromis. Câteva amendamente includeau trimiteri specifice la anumite țări. Vă dau exemple. Amendamentul 100, 70, 247, 258, 270, 271, 251, 361. Cum spuneam data trecută, mi se pare sensibil să menționăm o țară și nu alta. S-am putea, am putea risca să uităm anumite țări. De aceea cred că ar trebui să nu menționăm țări, dar să menționăm problema drepturilor omului și să adăugăm două anexe în legătură cu rezoluțiile în urgență cu privire la țări specifice și cazuri specifice, deci pentru a avea uh, o trimitere specifică la țări în anexe. Vă reamintesc că acest raport se referă la țări terțe, de aceea amendamentul 101 care menționează concret un stat membru UE nu are cum să fie inclus. Amendamentul 130, 131, Uh, de asemenea sunt asemănătoare și nu pot fi incluse. În ceea ce privește 187, care se referă la faptul că DROA ar trebui să devină o comisie cu dreptul de pline, deși îmi place această idee, nu cred că în raport ar trebui să discutăm despre asta. E nevoie de o discuție adecvată între noi toți pe acest subiect. Acum, referitor la migrație, am primit multe amendamente care vor fi incluse în amendamentele de compromis pentru a prezenta recomandările necesare abordării acestei probleme. Apreciez amendamentul 371 care se referă la combaterea antisemitismului peste tot în lume. E o îngrijorare a drepturilor omului care trebuie să fie abordată. Pentru a duce în fața justiției pe cei responsabili de crime de război și genocid, acordăm atenție deosebită amendamentelor cu privire la impunitate. Amendamentul 253, 54 și 255, de pildă. Mi s-a spus că data trecută am vorbit prea mult, de ce mă voi opri acum, deoarece vom avea mai mult timp pentru discuții la reuniunile cu privire la amendamentele de compromis. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim, Izabel! Avem o penurie, să zic așa, de raportori din umbră astăzi. Prin urmare, îi întreb pe socialiști și democrați dacă cineva poate lua mm, cuvântul, dat fiindcă domnul Coțolino nu este aici. Nacio? Eh, Maria. Eh, Queria... Mulțumesc, Maria. Îi mulțumesc, eh, Lisabel, pentru munca făcută. Într-adevăr, sunt multe amendamente, însă e normal, dar fiindcă e vorba de un dosar la care de obicei Parlamentul mm, căruia Parlamentul îi acordă multă atenție, deci toată lumea vrea să fie oglindită perspectiva sa în legătură cu această chestiune. Noi, SND, am prezentat câteva amendamente pe care le-a preluat Isabel în legătură cu persoanele LGBTI. Era o lipsă, să zicem așa, sau nu se sublinea suficient de mult această chestiune și noi ne-am fi dorit să apară în raport. De asemenea, drepturile femeilor. Aici, să zicem că nu lipsea chiar așa de clar această chestiune și rolul delegaților. În rest, raportul, din punctul nostru de vedere, ar trebui să acorde o mai mare atenție noi malcătuirea comisiei, eu cred că majoritatea grupurilor privesc cu bun acest proiect, printre care și noi. Mulțumesc, Nacio! În numele domnului Gărens sau pentru grupul Renew, dorește cineva să ia cuvântul? Madame Rodriguez? Doamna Rodriguez. Mulțumesc, doamnă președinte. Și eu vreau să-i mulțumesc raportare pentru munca deosebită. Eu am înaintat câteva amendamente Uh, care țin mai degrabă de Comisia FAM. Așa cum am văzut și ieri, în această comisie există anumite categorii de populație care sunt foarte vulnerabile în ceea ce privește apărarea drepturilor omului sau încălcarea acestora. Persoanele LGBTI și motivele pentru care sunt persecutate aceste persoane în lume din motiv, deci de, de gen. Deci, din păcate, aceste cazuri sunt în creștere. De asemenea, situația femeilor în lume, care apărea în raport. Însă aici am făcut niște amendamente pentru a sublinia faptul că, din păcate, se folosește din ce în ce mai mult violența împotriva femeilor. Și de aceea trebuie să abordăm din perspectiva drepturilor omului violența de gen și practicile foarte dăunătoare care aduc atingere integrității femeilor, cum ar fi mutilarea genitală, căsătoriile precoce și forțate, căsătorii timpurii sau uh, traficul de persoane. Unde, bineînțeles, femeile, doar din motivul că sunt femei, uh, constituie Uh, practic ținta uh, principală a acestui comerț uh, îngrozitor. Deci eu am înaintat anumite amendamente pentru a introduce și schimbarea climatică și pierderea de biodiversitate drept încălcare majoră la adresa drepturilor omului nu doar faptul că se neagă aceste fenomene, aceste situații, ci faptul că anumite practici ale unor companii sunt foarte dăunătoare, deoarece distrug habitatul și biodiversitatea și afectează astfel drepturile fundamentale și fără acestea nu ai cum să ai o, o viață demnă. Deci urgența climatică și biodiversitatea au o legătură clară cu drepturile omului și asta trebuia subliniat foarte clar în text. Mulțumim. De la Verzi nu e nimeni prezent. ECR-ul nici aici, nici de la ei nu e nimeni prezent. Și nici de la GUE. Le dau cuvântul acum deputaților membri. Dacă doresc să ia cuvântul, pot să o facă. Isabel. Eu țin să subliniez importanța acestui raport și a dezbaterii pe marginea acestuia. Țin să o felicit pe doamna raportor pentru munca excelentă pe care a făcut-o. E un bun punct de plecare pentru ceea ce trebuie să facem în continuare. E clar că există foarte multe propuneri de amendament și noi am prezentat multe propuneri de amendament. Sper acum ca împreună să reușim să analizăm toate aceste amendamente și să ajungem la o structură cât mai bună pentru acest raport. Sunt multe chestiuni ce țin de minorități, ce țin de situația drepturilor femeilor, de combatere a violenței la adresa femeilor sau situația populațiilor uh, indigene. Deci am dorit să fie inclusă și acestea în raport. Și sper că doamna raportor să dea dovadă de disponibilitate pe, față de aceste propuneri pe care le avem și noi. Merci Isabelle. Uh, je passe la parole à Isabel Wissler. Îi dau cuvântul din nou doamnei Isabel Wissler. Da, acest raport uh, reprezintă o muncă foarte importantă, deoarece are de-a face și cu uh, legătura și colaborarea dintre Parlament și SEAE și recomandările pe care le formulăm noi sper să fie integrate în uh, pregătirile pentru planurile de acțiune pe care le stabilește SEAE. Deci munca pe care o facem astăzi aici la acest raport are o însemnătate deosebită. Deci mulțumiri încă o dată, Isabel, și îți dau din nou cuvântul. Aș vrea acum să le mulțumesc din inimă, într-adevăr, tuturor colegilor care au uh, intervenit. Când vedem cât de multe amendamente au fost înaintate, ne dăm seama ce muncă se află în spate și ce interes major. Și mulțumesc și secretariatului comisiei noastre, secretariatului grupului și mulțumesc și echipei mele deoarece, într-adevăr, e o muncă foarte uh, dificilă, îndelungată, care necesită implicarea noastră a tuturor și ar fi foarte păcat S-a vorbit despre termenul 4 decembrie care e scurt, deci e important să putem discuta cum trebuie, dar uitați-vă că din păcate astăzi nu sunt aici raportorii din umbră și nu vom avea mult timp pentru a ne întâlni, vine și sesiunea de la Strasburg deci chiar dacă ar trebui să modificăm data, cred că ar trebui să o facem. Ar fi mai bine să facem asta decât să facem o muncă care să nu fie la înălțime. Deci noi vrem să includem tot ce s-a prezentat, toate ideile care au fost uh, prezentate de colegi. Deci va trebui să facem tot posibilul pentru a organiza aceste reuniuni și pentru a putea stabili împreună amendamentele de compromis uh, cu care să fie toată lumea de acord. Deci după toată această muncă. Mulțumesc foarte mult. Da, e un mesaj pe care îl vom transmite raportorilor din umbră pentru că aceștia să fie dispus să lucreze cât mai repede cu putință, deoarece spuneam că termenele sunt strânse și cu cât mai târziu prezentăm raportul, cu atât va fi mai puțin luat în considerare de serviciile de la SEA, deoarece va fi venit prea târziu. Deci să ai un raport foarte bun, dar care vine prea târziu, asta chiar e păcat. Deci le vom transmite acest mesaj uh, grupurilor politice și raportorilor din număr pentru ca aceștia să-și uh, aloce timpul necesar pentru amendamente din compromis. Din păcate, <laughs> va, sau din fericire, nu știu, va trebui să suspendăm ședința, puteți merge la o cafea, deoarece la punctul 8 nu avem persoanele necesare pentru prezentarea rezoluțiilor de urgență și a follow-up-ului. Deci ei vor veni pe la 9.45. Deci vreo 20 de minute, un sfert de oră, luăm o pauză. Vă mulțumesc!